aceste uh, măsuri. În sfârșit și în ultimul rând am adăugat un punct care poate n-a fost suficient de bine uh, promovat, dar este esențial. Am reușit să ajungem la 25% obiectiv de reciclare pentru sticlele din plastic. Vreau să uh, vă reamintesc că este uh, practic uh, simbolul uh, uh unei poluări majore a oceanelor și mărilor noastre aceste sticle de plastic. Obiectivul este să ajungem până la 30% pentru uh, în anul 2030 ca reciclare uh, și uh, încă o dată, prin reciclarea produselor chișașelor de țigări, încercăm să finanțăm acest, acest demers. demers. Am reobținut de asemenea o marcaj obligatoriu pe pachetele eh, cu produse plastic, mă refer la pachetele de țigări care reamintesc și poluarea care este produsă de aruncatul țigărilor în, eh, în apă. Deci obligație de a marca acest lucru pe pachetul de țigări și uh, la capitolul obiective ne-am dorit obiective cifrate, nu am reușit acest lucru, nu pe plan european, această răspundere uh, va reveni statelor membre, din păcate. Și astfel interpelez statele membre ca să meargă mai repede cu acest faimos articol 4, uh, pentru că o serie de țări și regiuni, Franța, Austria, o regiune cum este Valonia, au făcut deja demersuri în acest sens vreau să laud aici și pe cancelarul curț, care a făcut o declarație interesantă în acest sens. Se preconizează crearea a până la 50.000 de locuri de muncă cu aceste noi uh, demersuri. Este extraordinar mult mai mult uh, decât ceea ce ne oferea directiva precedentă. Am avut trei tipuri de succese. În primul rând, la ambalaje, o legislație astăzi mult mai uh, ambițioasă, cu obiective cifrate, apoi plan de acțiune care vizează micro plasticele, pentru că până acum ne-am ocupat de macroplastice și uh, o, uh, uh, o nouă uh, etapă în ceea ce privește economia circulară. În orice caz, uh, a fost o muncă de echipă, rezultatul uh, este pe măsură și vreau să vă spun că cele trei instituții au lucrat împreună și uh, în mod coerent și concertat pentru a fi la înălțimea acestor uh, ambiții. Mulțumesc comisarului Viera, îi mulțumesc și le mulțumesc și celor de la președinția austriacă, mulțumesc de asemenea unei serii întregi de colegi care au lucrat împreună cu mine și nu vreau să uit aici nici pe cetățenii noștri, milioane de europeni care s-au mobilizat și care ne-au obligat practic să fim foarte ambițioși în acest domeniu al protecției oceanelor de dragul mediului înconjurător și de dragul generațiilor viitoare. Rog acum pe domnul Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei, să ia cuvântul domnule președinte stimați membri Deciziile pe care Parlamentul le va lua astăzi vor pune economia bazată pe plastic a Europei pe o cale sustenabilă și în avangarda acțiunilor sustenabile. Este și o demonstrație concretă a angajamentului Uniunii Europene față de uh, scopurile de dezvoltare sustenabilă ale Națiunilor Unite. Niciodată mediul natural nu a fost amenințat atât de mult. Niciodată nu a fost atât de important să punem dezvoltarea sustenabilă în centrul a tot ce facem noi în Europa și global. Noua directivă privind uh, plasticul de unică folosință va schimba modul în care uh, consumăm și gestionăm rezidurile de plastic și va reduce impactul negativ al poluării cu plastic asupra mediului, mai ales asupra mediului marin. Dacă nu schimbăm modul în care acționăm acum, vom sufoca oceanele cu plastic. Uh, dovezile științifice nu pot fi negate, gravitatea și urgența problemei la fel europenilor le pasă de asta și vor ca Europa să fie lider, să găsească soluții, să crească standardele peste tot în lume. Așa cum a spus doamna Ris, acum un an când am anunțat uh, strategia europeană în domeniul plasticului, am spus că vom veni cu o propunere legislativă privind plasticul de unică folosință. Astăzi, Parlamentul este aproape să ia o decizie finală. Perspectiva acestei noi legislații a stimulat soluții sustenabile de afaceri, a schimbat consumat, comportamentul consumatorului și ne-a făcut uh, un exemplu pentru întreaga lume chiar înainte să intre în vigoare. Un vot pozitiv din partea Parlamentului European ar duce la o schimbare pozitivă, conform cu strategiile, scopurile strategiei noastre privind economia circulară în domeniul plasticului. Va stimula inovația, investițiile în noi produse și noi modele de afaceri. Măsurile, de asemenea, vor reduce foarte mult uh, gunoiul de plastic din uh, mările noastre. Vreau să Uh, îi felicit pe Frederic Ries și pe toți raportorii din număr pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Cum am spus, am colaborat toate cele trei instituții, persoane din toate uh, părțile care au considerat că acest lucru se poate face când outsiderii spuneau că nu se poate, că este imposibil. Așadar, Frederic și tuturor celorlalți vă mulțumesc foarte mult pentru o treabă excelentă și acum vreau să-i dau cuvântul colegului meu, Carmenu Vela. Mulțumesc, Franz, domnule președinte, intervenție fără microfon. Această legislație este una dintre cele mai cerute și mai susținute inițiative europene printre cetățenii noștri. Principala noastră sarcină acum este să ne asigurăm că măsurile ambițioase reprezentate în ea vor, implementa, vor fi implementate rapid în practică. Uh, prevenirea poluării cu plastic este o sarcină comună pentru autoritățile publice, producători și consumatori. Toți actorii implicați în lanțul uh, plasticului trebuie să colaboreze. Măsurile agreate trebuie să îmbunătățească designul produselor, trebuie să crească conștientizarea consumatorilor prin etichetare și de asemenea să se reducă consumul prin interzicerea anumitor produse pentru care există alternative mai sustenabile. Parlamentul European, de asemenea, a cerut măsuri foarte puternice ca să se asigure că uh, managementul uh, uh, corespunzător și reciclarea sunt plătite de producători care vor avea o influență mult mai mare în, acea, în acest fel asupra producției și consumului. Uh, vom stabili ținte de reciclare uh, pentru conținutul de plastic, uh, pentru sticlele de plastic în special și asta va schimba complet elementele fundamentale ale economiei plasticului, dând un imbold pieței secundare a materiilor prime. Vreau să spun că susțin complet acordul atins în negocierile internaționale și Comisia ar dori să facă totuși trei declarații. Mai întâi, clauza non-opinion, uh, regula, clauza spune că dacă nu se dă un aviz, atunci, opinia dă, uh, atunci Comisia dă un uh, aviz. În al doilea rând, în ce privește cadrul calendaristic foarte scurt pentru implementare, Comisia este preocupată în legătură cu fezabilitatea și posibilitatea de a îndeplini aceste termene limitate și, nu în ultimul rând, începește includerea non necesară a definiției unui plastic biodegradabil, pentru că nu are un impact direct asupra implementării directivei. În mod clar, ar trebui să fim cu toții foarte mândri de aceste noi reguli, pentru că ele abordează poluarea uh, de la plasticul de unică folosință și uh, năvodul de pescuit uh, până la năvodul de pescuit, într-o modalitate eficientă. Și nu numai că va preveni poluarea cu plastic, dar va face din Uniunea Europeană un lider mondial în politica sustenabilă privind plasticul. Parlamentul European a jucat un rol esențial în a stabili fundația acestei schimbări, fundamentele acestei schimbări și sper că toți veți susține la vot această inițiativă. Încă o dată vreau să mă alătur uh, colegului meu, vicepreședintele Franz Timmermans și aș vrea să spun mai întâi raportoarei Frederic și raportorilor din umbră, tuturor membrilor implicați uh, uh, și să fericit pentru rezultat. Mulțumesc foarte mult! Doamna Capăl n-a venit. So, uh, Mr. Rope. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte domnilor comisari dragi colegi această, acest subiect este de mare însemnătate și am rămas uh, în urmă, dar mai bine mai târziu decât niciodată. În primul rând, vreau să felicit Uh, reprezentanții Comisiei, Consiliului și pe doamna raportor, pentru că au ajuns la acest uh, acord echilibrat uh, pe soluții pentru a reduce impactul uh, produselor din plastic de unică folosință. Și așa cum uh, a spus raportorul din Comisia Agri, mă bucur că și Comisia Agri și Comisia Envi, Comisia pentru Mediu, au Uh, susținut propunerile mele. Din păcate, propunerea mea nu a fost susținută uh, aceea care se referea la anumite obiective pentru statele membre, obiective de reducere a produselor de plastic de unică folosință sau v-ați limitat doar la anumite formulări abstracte. Mulțumesc. Uh-huh. Un minut. Grazie, președinte, comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, domnule comisar, domnule președinte. Plasticul are un impact foarte negativ asupra mediului uh, marin, uh, aduce atingere sănătății umane, dar și pe pescuitului. Toate aceste microplastice ajung în lanțul alimentar, deci pe mesele noastre. Un raport recent al OSCE, Clean uh, Water, a arătat că situația din Pacific uh, este din ce în ce mai gravă, unde avem 80.000 de tone de plastic deversate într-o zonă aproape de uh, Franța. Pescu- pescarii trebuie să aibă un rol deosebit pentru a se ocupa de această chestiune a plasticului în mod preventiv sau chiar fiind adevărați gardieni ai mărilor. Asta e confirmat și de numeroasele uh, inițiative ale comisiei, cum ar fi Fishing for Litter. Avem nevoie de o speranță, dar mai mult decât atât avem nevoie de acțiuni. Numai atunci când vom începe, începe să acționăm, vom putea să și sperăm. Este foarte clar că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Domnul Lize, două minute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Dragi colegi, poluarea mărilor și oceanelor uh, cu plastic este o problemă absolută imensă. Știm uh, deja despre insula de plastic din Pacific, care este de 5 ori mai mare decât țara mea natală, Germania. Așadar, acolo unde există alternative, trebuie să fie uh, o interdicție de utilizare a plasticelor. Um, de exemplu, folosirea um, um, anumitor uh, produse din plastic care pot fi înlocuite trebuie interzisă. Acum, sigur că trebuie să facem apel la statele membre care să fie cât mai stricte posibil cu normele. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, colaborat, uh, sigur, uh, doamnei Frederic Ries, mai ales lui Karl-Heinz Florence și doamnei Köstinger, care a condus foarte bine negocierile, astfel încât să ajungem la acest rezultat. Mă bucur că totuși nu am uh, depășit uh, ambițiile pentru că uh, verzii voiau, de exemplu, să interzicem baloanele folosite în scop recreațional um, și sigur că noi vrem să fim foarte stricți, dar nu vrem să um, răpim oamenilor plăcerea de a zbura în baloane cu aer. Așadar, Mă bucur că am rămas totuși echilibrați. În ceea ce privește microplasticele, așteptăm propuneri de legislație astfel încât să abordăm problema în mod activ. Dar, deocamdată, am făcut un prim pas foarte important prin care consolidăm economia circulară, facem luăm măsuri pentru a uh, evita uh, transformarea mărilor și oceanelor în uh, grob de gunoi și Sigur că e important să știm că cetățenii noștri privesc cu mare atenție acest subiect și vă mulțumesc. Um, domnule Elize, would you accept a blue card from... Acceptați un card albastru din partea colegii noastre, doamna Voiland, vă rog. Thank you. Thank you, Chair, and I'd like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l uh, întreb pe domnul Lize dacă uh, e mulțumit că el și alții au uh, eliminat sarcina costisitoare de a marca pachetul de baloane. Deci nu baloanele, ci pachetul de baloane uh, care cere oamenilor să le arunce în mod responsabil. Pentru că știm că baloanele sunt în top tenul uh, chestiilor găsite, gunoaielor găsite în mare. Și acum, uh, datorită domnului Lise, copiii sunt scutiți de oroarea acestei etichetări și vom continua să vedem oroarea peștilor otrăviți. Mulțumesc pentru întrebare. Vreau să clarific lucrurile. Eu cred că, într-adevăr, ar trebui să uh, punem în aplicare alternative tehnologice. Uh, dar s-a spus că la anunți, la zile de naștere, nu mai vrem să lăsăm să uh, se folosească baloane care să fie eliberate în, uh, în aer Uh, și cred că totuși Uniunea Europeană se bazează în primul rând pe inovare, nu pe interdicții și nu vrem să transmitem uh, semnalul că vrem să le stricăm oamenilor distracția. Hmm. Domnul Paolucci, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau și eu să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru munca deosebită pe care a desfășurat-o, pe care am desfășurat-o împreună. Cred, dragi colegi, că Uh, atunci când vom vota peste câteva ore și când vom uh, adopta această directivă privind plasticul de unică folosință, vom face pași înainte. Reducerea consumului, mai multe informații pentru consumatori, mai multe uh, reciclare diferențiată și colectare a deșeurilor, precum și mai multă răspundere care să revină producătorilor. Cred că trebuie să fim mândri. S-au făcut două progrese majore. În primul rând, a combate uh, o cultură foarte nefericită a aruncării în permanența obiectelor și apoi uh, protecția planetei, afirmând, deci, uh, importanța reutilizării și reciclării. E important, am făcut astăzi pași înainte în Europa. Europa poate să devină practic un exemplu. Este deja un exemplu care să permită apoi alte progrese în alte părți. În aceste zile, în ultimele zile, am uh, văzut că se poartă o bătălie împotriva sectorului chimic. Sectorul chimic este important pentru Europa, este strategic. Din potrivă, trebuie să facem mai multe pentru a stimula inovațiile de tip ecologic și în acest sector și să și modificăm obiceiurile de consum. Și astfel, să avem încă și mai multe locuri de muncă. Și sunt de acord cu ce a spus domnul vicepreședinte Timerman, și anume că ce a obținut este părea la un moment dat imposibil și totuși în puțin timp și cu o foarte mare majoritate am reușit acest lucru cu Parlamentul, cu societatea civilă. Acesta trebuie să fie sensul votului nostru, un vot care practic ă, încheie această, acest mandat și care arată că se pot, se pot face lucrurile de urgență. Demesmecher, un minut și jumătate. Ja, voorbije zondag werd voor de keer al... Mulțumesc. Duminica trecută, pentru a 10-a oară, s-a curățat coasta finlandeză. 7500 de voluntari au participat la această operațiune de curățare și au colectat 11,5 tone de deșeuri, de două ori mai mult decât anul trecut. Este o inițiativă fantastică, cu siguranță și cu rezultate reale, tangibile, dar, de asemenea, ă, asta ne arată care este realitatea crudă. 80% din deșeurile care se găsesc pe ă, plajele noastre sunt plastic și 50% sunt plastice de unică folosință, aruncate de oameni din mentalitatea aceasta și dacă nu acționăm o să avem până în 2050 mai mult plastic în oceane decât pește. Deci avem nevoie de măsuri ambițioase care să interzică acest plastic de aruncat uh, din mările noastre. Plasticul este o materie primă, dar suntem extrem de lipsiți de atenție față de ea. Trebuie să avem o, o abordare mai sustenabilă a plasticului de-a lungul lanțului valoric și asta ar fi pozitiv nu doar pentru mediu, ci și pentru economie și pentru climat pentru că ar reduce emisiile de dioxid de carbon. Pentru fiecare tonă de plastic pe care îl reciclăm, este echivalentul scoaterii de pe uh, străzi a unei mașini din punct de vedere al poluării. E important ca producătorii să fie mai responsabili, să aibă o responsabilitate crescută. Este esențial să realizăm uh, uh, țintele de reciclare de 50% pentru sticle și de asemenea vreau să mulțumesc comisarului pentru rezultații. După cum vedeți, deja am început să mâncăm și plastic de mult timp și nu ne dăm seama domnule președinte domnilor comisari doamnelor și domnilor în următorii zece ani ne vom confrunta cu multe provocări. Provocarea plasticului sunt convins că va fi printre ele și dezbaterea cred că va avea ca punct de plecare logica Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly. Există plastice bune, dar sigur că majoritatea dintre noi uh, continuăm să folosim multe produse din plastic. Dacă, de exemplu, avem nevoie de uh, un anumit tip de lentile din plastic, nu le folosim bine, nu putem să vedem viitorul bine. Uh, Există și plastic, produse din plastic uh, rele. Dar trebuie să facem o anchetă serioasă privind toate tipurile de plastic pe care le folosim pentru a înțelege bine situația. Sunt atât de multe tipuri diferite de plastic. Dacă am reușit să le clasificăm într-un mod, atunci poate am putea să facem față cu brio acestei provocări. Dar pentru, sigur, comisia trebuie să înceapă această investigație în perioada următoare și în următorul mandat al Parlamentului, de asemenea. Mai există uh, așa numitele produse din plastic rele. Um, am văzut, uh, de exemplu, în organizarea de evenimente sportive, uh, când se construiesc stadioane de fotbal cu iarbă artificială, se folosesc cantități masive de plastic. Uh, Există și exemple bune, totuși, de plastic. Această dezbatere se poartă în Finlanda, unde am început să producem, um, de exemplu, um, când de cafea din plastic sau paharele de cafea din plastic, din um, hârtie fără plastic și poate că ar trebui să căutăm mai multe inovări. Doamna Auken, un yeah. minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, uh, domnului raportor, pentru munca deosebită. Mulțumesc foarte mult și domnule Timmermans. E o plăcere. Din nou este o plăcere să vedem că avem legislație legată de reducerea plasticului uh, și bătălia nu a fost uh, simplă, cea care a fost purtată. În sfârșit, domnule Timmermans, vreau să spun lucrurilor pe, lume, pe nume în sfârșit, uh, unii s-au trezit în ultima clipă. E bine și așa. Mă bucur foarte mult. Și iată, devine ceva tot mai uh, popular uh, acest subiect, dar nu vreau să vă, să vă acuz de populism. Da, este o, o legislație bună, dar este doar un prim pas înainte. Să nu uităm asta. Însă un pas înainte este un pas înainte. În primul rând să uh, reducem poluarea care se tot acumulează minut cu minut în oceanele și mările lumii. Pentru asta trebuie să facem mult mai mult și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Să nu ne aventurăm în soluții uh, frumoase pe hârtie, cum ar fi bioplasticul, pentru că și plasticul obișnuit poate fi cumva uh, revăzut. E foarte bine că OXO a fost uh, uh, a fost interzis, că el se strecura în lanțul de consum, dar să nu uităm faptul că este vorba de o piață extrem de concurențială pentru aceste alternative. Să mergem mai departe. Doamna Boylan, două minute Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi vom adopta directiva privind produsele din plastic de unică folosință, un uh, act legislativ foarte important în Uniunea Europeană și avem un rezultat bun uh, datorită raportoarei, în pofida faptului că Consiliul nu a avut ambiții prea mari. Însă să nu desfacem sticla, sticla de șampanie deja, pentru că adevărul este că Industria producătoare de plastic își va continua activitatea. Avem măsuri importante, dar ar trebui să recunoaștem cu toții că suntem abia la începutul drumului. Pentru că dacă interzicem anumite produse din plastic, uh, e o mișcare bună acest lucru, dar cum reușim să oprim cel, ca cele 13 milioane de tone de plastic să ajungă în oceane în fiecare an? Industria plasticului se datorează industriei fracturării hidraulice și va lupta pentru a-și menține viitorul. Plasticul va rămâne destul de ieftin și omniprezent dacă nu uh, punem uh, capăt industriei extractive. Trebuie să vorbim despre economia circulară, dar nu doar în cuvinte frumoase, ci trebuie să ne gândim cum punem aceste principii în cum le transpunem în realitate. Această directivă e foarte bine că a crescut atenția noastră uh, dar trebuie să spunem că răspunsul la criza plasticului nu îl reprezintă în uh, refuzul uh, um, anumitor uh, produse, ci e nevoie de soluții mult mai importante. Uh, domnul Pedicini, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, iată, avem ceva pozitiv în Uniunea Europeană, care deseori este repudiată de Uniunea Europeană și facem ceva pentru cetățenii noștri. În sfârșit vom putea să curățăm uh, mările noastre uh, și să nu ne trezim în situația în care în 2050 să avem mai mult plastic decât pește în uh, aceste ape. Vor dispărea în sfârșit uh, toate instrumentele și tacâmurile de plastic, uh, furculițe, cuțite, Uh, pahare, cutii și așa mai departe. Este un obiectiv uh, foarte important și asta va salva plăjile noastre pentru că până la urmă am putut să impunem industriei tutunului să uh, plătească aceste costuri care să acopere de demersuri de reciclare a chiștoacelor de țigarete. E, mi se pare însă scandalos că n-am putut să obținem cu această directivă obiectivul obligatoriu de a reduce definitiv producția de sticle de plastic. Să nu uităm că 50 de miliarde de astfel de sticle de plastic sunt produse în Uniunea Europeană anual și în 20 de ani se acumulează 1000 de miliarde de astfel de sticle de plastic cu consecințe groasnice asupra mediului înconjurător și tot așa scandalos este faptul că anumiți parlamentari au împiedicat soluțiile inovative bazate pe plasticul compostabil și biodegradabil. Și mă refer aici și la cei din Italia. Cred că cei care au sprijinit uh, și propus aceste poziții trebuie să și le asume ca atare pentru că i-au împiedicat într-adevăr niște progrese uh, substanțiale pentru un viitor mai bun și pentru un mediu înconjurător mai curat. Eh, doamna Gardini, eh, domnul, doamna Mela, un minut. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Revoluția industrială din secolul XIX eh, și a tot puternicia chimiștilor în două secole a dus la multe progrese în viața noastră cotidiană. Din nefericire, asta a dus și la o productivitate nebună impusă de mondializare. Suntem acum într-o situație critică în ce privește invadarea planetei de deșeuri de plastic, obiecte de folosință unică, alimentare, deci mai mult atât pe mare cât și pe uscat. Uh, uh, totdeauna uh, uh, viteză și consum și obsesie consumeristă. Da, trebuie să abordăm acest subiect complex la toate nivelurile, să ne asigurăm să asigurăm fabricanții de susținere a statelor membre în ce privește cercetarea uh, Uh, pentru materiale de substituție, să-i facem pe consumatori și pe distribuitori să fie mai responsabili și incitând uh, statele membre să se angajeze pentru a împiedica uh, crea crearea unui al șaselea continent din plastic. Vă mulțumesc. Doamna Gardini, un minut și jumătate. Sigra. Mulțumesc foarte mult. Trebuia să am totuși un minut și jumătate. În sfârșit, uh, mi se pare că este clar că există aici o neînțelegere. Domnul Pedicini a spus că am eliminat produsele de plastic de una folosință și dacă e vorba și de alte produse de unică folosință și care nu sunt eliminate, ce are de câștigat uh, mediul până la urmă? Bineînțeles că avem studii de la Națiunile Unite care arată că uh, Africa și Asia sunt cei care poluează cel mai mult în acest domeniu. Însă, bineînțeles, discuția trebuia să fie una calmă și cu cap și s-a transformat într-o campanie electorală. Stimate domnule Spiță, în candidat Timerman, s-a terminat într-o adevărată gâlceavă electorală care deschide cutia Pandorei pentru că se vorbește despre rolul italienilor, pentru că ați eliminat doar produse deja interzise uh, produse doar de Italia, numai de Italia. Ce facem cu toate celelalte state și, și poluarea lor? Italia doar plătește acum, nu mi se pare normal. Haideți să nu fim luați peste picior. Da, există lucruri pozitive, dar s-au făcut niște greșeli enorme, monumentale și Universitatea din California a făcut niște studii, dar și Universitatea din Ulster, care a spus că aceste produse, care sunt produse acum, vor uh, contribui la contaminare în sensul în care, dacă sunt interzise, se, va, se vor uh, multiplica bolile din spitale. Joe în un minut și jumătate. Meaning one minute and 30 seconds. Ja, ich sehe das genau anders als... Uh, da, eu am o părere total diferită de cea a doamnei Gardini. Domnule vicepreședinte Timmermans, domnule comisar Vela, vreau să vă felicit pentru această directivă europeană împotriva plasticilor de unică folosință. Uh, ați văzut că uh, oamenii uh, salută acest, uh, această interdicție. Acest lucru este vizibil în politica de mediu a Uniunii Europene și, într-adevăr, ar trebui și în alegerile europene să propagăm aceste informații. Nu e vorba de populism, e vorba de o contribuție vizibilă pe care o aducem pentru a preveni și pentru a înlătura poluarea mediului. Chiar dacă o mare parte din uh, Um, poluarea cu plastic din mări și oceane vine de pe alte continente, totuși este important ca Uniunea Europeană să dea un exemplu bun. Acest lucru nu este niciodată interzis să uh, mergem mai departe și fie că e vorba de Marea Nordului, fie că e vorba de Mediterană, să uh, încercăm să curățăm mările. Această directivă, cred că este și uh, un pas uh, către o mai bună conștiință uh, în această societate în care uh, suntem atât de obișnuiți să folosim și să aruncăm. Avem nevoie de produse durabile, nu unele pe care să le aruncăm după o singură utilizare. Și sigur că acest lucru trebuie să vină de la nivelul proiectării. Mă gândesc la ambalaj, avem nevoie de materiale din plastic Uh, durabile uh, sau care să poată fi uh, reciclate, nu tot felul de materiale care la reciclare să înfunde utilajele. Deci e un pas foarte bun al Uniunii Europene în această legislatură. fandal în un minut. Voorzitter, plastic wordt absurd veel gebruikt in ons dagelijks leven. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Plasticul este mult prea mult folosit pentru că este ieftin și uneori, din cauza asta, e folosit incorrect. Uneori e folosit corect, dar în orice caz, uh, el este în uh, mările noastre și peștii îl ingerează și poluează tot mediul. Deci trebuie să abordăm această problema a plasticului care există și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să curățăm mările și zonele costiere. Este absolut esențial să reducem cantitatea de plastic produsă și, prin urmare, cantitatea consumată. Pentru că să nu uităm că producția înseamnă utilizarea petrolului. Deci dacă reducem producția de plastic, înseamnă că vom folosi și mai puțin combustibil fosil și vom puțin mai puțin dependenți de țări precum Arabia Saudită care produce. Deci e un raport bun. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Gerbrandi, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E bine că ne felicităm uh, unii pe ceilalți că am reușit să interzicem uh, plasticul de unică folosință în Europa. Cred că e bine, e un rezultat foarte bun. Dar încă trebuie să, ne, să avem o atitudine critică față de noi înșine. Astea sunt măsuri care au fost anunțate în 2010 deja uh, în programul Europa Eficientă din punct de vedere al resurselor. Deci a luat 8 ani ca această legislație să apară, să iasă din clădirea Berlaymont Eh, dar acest sentiment de urgență nu e suficient. Acest sentiment de urgență pe care eh, care spune că situația actuală nu mai poate fi acceptată. Politica agricolă, politica de transport, politica de coeziune, toate politicile trebuie să fie schimbate radical și uh, dată fiind uh, uh, coeziunea pe care avem astăzi pe acest subiect, haideți să fim mai radicali în acțiunile noastre pentru a oferi o tranziție către economia curată. Gerbrandi, you... Domnule Gerbrandi, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Etheridge, da? Well, thank you, sir, for the... Mulțumesc uh, pentru faptul că ați acceptat întrebarea. Întrebarea mea este că toți suntem de acord că trebuie să facem schimbări, să îmbunătățim mediul și ăsta e un subiect extrem de important, dar producția, fabricarea și producția au nevoie de timp ca să se schimbe și a subliniat de câteva ori urgența în intervenția noastră. Nu sunteți de acord că viteza pe care o aducem acum va duce la pierdere de locuri de muncă și dacă va duce la pierdere de locuri de muncă, câte sunt acceptabile? 500, 1000, 10.000? Unde ne oprim? Unde începem să luăm în considerație nevoile fabricanților față de prerogativa și nevoia de schimbare? Yes, well, I... Cred că asta e diferența între un conservator și un liberal. Eu cred în, într-un viitor progresiv Asta este o poveste a trecutului. Întotdeauna am auzit faptul că noua tehnologie ne va costa locuri de muncă și mai departe, dar în realitate nu a făcut altceva decât să ne aducă un viitor mai bun. La fel se va întâmpla și cu economia curată. Ne va aduce noi locuri de muncă adiționale și ca bonus vom avea și o planetă curată. Ce vă doriți mai mult? Mulțumim, domnul Eicaut, un minut. Mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc raportoarei, uh, doamnei Ries pentru, munca excelentă, pentru a reduce plasticele de unică folosință. Un mare pas înainte, așa cum a spus colega mea, Margaret auken care s-a luptat de mult timp cu Comisia să întreprindă în sfârșit acțiuni în acest uh, sens. E bine că se iau măsuri acum, dar e important să ne uităm și înspre viitor, pentru că încă n-am terminat uh, munca. Așa cum a spus domnul comisar uh, Timerman, suntem pe cale către un viitor durabil. Mm, poate că suntem un pic optimiști ca să deschidem situația actuală astfel, pentru că da, am făcut un pas important pentru a reduce plasticele de unică folosință, dar știm că o mare cantitate de plastic se găsește în ambalaje și Comisia acum 2 ani a venit cu o idee de a introduce o taxă pe plastic. Și n-am mai auzit nimic despre asta. Dacă citesc strategia Comisiei privind plasticul, mi se pare că trebuie să se mai întâmple niște lucruri. Deci ar fi foarte important acum nu doar să sărbătorim acest moment, ci să auzim din partea Comisiei care sunt pașii următori pentru a reduce într-adevăr dependența de plastic. Mulțumesc. Uh, domnul Omagi, un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. Până în 2050, vom avea mai mult plastic în oceane decât pește. Plasticul este pe cale să devină prima amenințare la adresa vieții marine. Astăzi, 5 miliarde de tone de plastic zac pe fundul uh, mărilor și sunt dispersate în natură. Până în 2050, dacă nu se schimbă nimic, 30 de milioane de, uh, de tone de plastic vor fi produse de trei ori mai mult decât tot plasticul produs până acum planeta noastră, de fapt, a devenit o planetă de plastic și catastrofa ecologică este una de mari dimensiuni. Directiva privind plasticul ar fi putut să fie un punct de cotitură Însă, de fapt, nu e vorba decât de un mic pas înainte, în direcția cea bună, în condițiile în care ar fi trebuit să facem o adevărată revoluție și să venim cu un nou model pentru a ieși din această uh, ecuație cu plasticul. Ar trebui să ne fie uh, jenă și rușine de ceea ce am fi putut să facem și n-am făcut pentru planetă. Ar trebui să ne fie rușine de uh, modul în care amenințăm speciile cu această cultură a plasticului. Domnule Etheridge, două minute și jumătate. Thank you very much, sir. Mulțumesc foarte mult, domnule. Cred că plasticul de, directiva prin plasticul de unică folosință tratează incorrect pachetele de uh, polisten expandat, uh, cunoscut drept EPS, și care sunt folosite uh, pentru împachetarea uh, hranei și băuturilor. Toate celelalte plasticuri introduse în anexa B, paie de plastic, furculițe și cuțite de plastic, etc., sunt uh, produse specifice și nu o categorie de produse făcute dintr-un anumit material. EPS-ul este singurul material specific care este uh, menționat ca atare pe lista interzisă și statisticile pe care uh, Comisia își bazează propunerea nu arată că acest, uh, aceste, uh, acest tip de plastic ar fi o amenințare specifică. Toate aceste tipuri de, de plastic și produse EPS reprezintă între 4 și 6% din gunoiul adunat de pe plaje. O interdicție uh, a acestor containere uh, alimentare de EPS a fost introdusă ca un amendament uh, de ultim moment înainte de votul în plenară. Asta a uh, schimbat mandatul de negociere a Parlamentului European și n-a fost nicio oportunitate ca să contracarăm informațiile acestea incorrecte și s-a spus doar că 31% din gunoiul de pe plaje ar fi acest plastic, ceea ce nu e adevărat. De fapt, cifrele Comisiei arată că 31% uh, reprezintă amestecuri din diverse tipuri de plastic, care uh, includ și unele bucăți de PES. Deci informațiile acestea vin din uh, uh, uh, aceste tipuri de produse vin și din alte surse și interzicerea lor este disproporționată. Beneficiul pentru mediu va fi aproximativ zero și această măsură luată fără cercetare suficientă va duce ca sute de oameni să-și piardă locurile de muncă pentru că se vor închide compania. Asta nu e o speculație, ci un fapt. În propria mea uh, 250 uh, de locuri de muncă se vor pierde până în 2021 dacă nu se schimbă nimic. Și ca să extrapolăm, 29 de companii sunt afectate și mii de cetățeni europeni își vor pierde pâinea. Interdicția IPS ar trebui să fie uh, contracarată și uh, acțiunea ar fi să fie scoasă. Vreau să vă arăt uh, steagul zonei uh, 200 de oameni își vor pierde locul de muncă din cauza acestei măsuri. Well, thank you. Um, Mr. Lan... Mulțumesc, domnul Lancini, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă vrem într-adevăr să facem ceva cu poluarea cauzată de plasticul de unică folosință în, ap- în oceane și în mări, să nu uităm că avem nevoie de un efect de pârghie pozitiv și virtuos. Singura soluție este să se colecteze în mod diferențiat uh, deșeurile în țările asiatice și africane. Ele sunt răspunzătoare pentru adevărata poluare marină. Ce înseamnă asta în, în Europa? Înseamnă uh, să se oprească acordurile de liber schimb care nu corespund valorilor noastre de protecție a mediului și bineînțeles că nu există graniță pentru poluarea marină sau aeriană și în mod paradoxal aceste acorduri comerciale nu fac decât să stimuleze o producție la costuri scăzute, nu e bună pentru mediu și duce și la concurență neloială față de firmele noastre locale. Deci este ceva foarte negativ. Și este clar că avem o legislație, așa zis, de mediu, dar foarte dubioasă, care ne va afecta țările noastre, care vor plăti prețul cel mai greu al acestor alegeri. Um, you have a blue card? Aveți un cartonaș albastru? Acceptați o întrebare? Da, vă rog. Verehrter Kollege, Sie haben das Domnul Lize, ă, stimate coleg, ați povestit un basm pe care l-am tot auzit în ultima vreme, că numai Europa acționează. Vreau să vă întreb dacă nu cumva cunoașteți ă, Carta Mondială privind interdicția produselor din plastic și India ă, are o legislație similară ca cea pe care o adoptăm noi astăzi, deja o are de mult timp, de fapt. Dai dati di questa comunità europea risulta Conform datelor europene, statistice arată că 95% din uh, poluarea marină cu plastic provine din țările asiatice și africane, aceleași țări cu care avem acorduri comerciale fără să ne gândim în nicio clipă la partea de mediu, dincolo de drepturile omului, de drepturile femeii sau de drepturile pentru minorități. Asta mi se pare o mare incoerență uh, din partea Uniunii Europene. Asta vreau să subliniez. Nu este ceva de, de a spune că suntem împotriva mediului, ci este modul în care funcționează comunitatea europeană. Un minut și 30 de secunde. Well, uh, this is a very good... Este este un început foarte bun în planificarea uh, gestionării deșeurilor de plastic, dar să nu ne imaginăm că am rezolvat problema. Deci sper că din partea Comisiei uh, vom, ne putem asigura că următorii pași eh, dedicați economiei circulare vor fi făcuți și eh, că noua comisie va continua aceste eforturi. Plasticul și mai ales eh, nanoparticulele de plastic, care sunt problema cea mai serioasă, vin și din alte surse. Ei sunt folosiți în detergenți, cosmetice, îngrășăminte și mai departe. Deci îi mâncăm pentru că ei ajung în lanțul alimentar, în pentru că au dimensiuni foarte mici uh, și în tot felul de forme și să nu uităm că o parte semnificativă vine din textile. Așadar, uh, sper că Comisia va ține seama de acest lucru și va acționa și asupra acestui domeniu al uh, textilelor și, de asemenea, va acționa în ce privește problema perturbatorilor endocrini prezenți în ambalajele alimentare. Deci sper că vom rezolva și această problemă în viitor. Vă mulțumesc. Doamna Dali, un minut și 30 de secunde. Grazie, Chair. Permettile nebda bine ringrația le raport. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi raportoarei și raportorilor din umbră, uh, lui Massimo Paolucci, pentru că am uh, colaborat pentru a ne asigura că avem uh, un act legislativ care să vizeze problemele grave. În fiecare minut, un camion plin de plastic este uh, deversat în mări. Și dacă nu luăm măsuri, atunci până în 2030 ar putea să fie două camioane pe minut. Așadar, acesta este un pas uh, foarte important. Legislația aceasta este exemplul unei politici care uh, aduce schimbări în mentalitatea oamenilor Uh, ajută la atenționarea uh, cetățenilor, mai ales a tinerilor și a copiilor care sunt tot mai conștienți de alternativele existente. Cred că sunt trei elemente importante pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, trebuie să creăm stimulente pentru reutilizarea plasticelor care sunt recuperate din mări în după exemplul uh, unei uh, mărci cunoscute care produce uh, papuci de sport din astfel de plastice. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că plasticele nu ajung în mări și oceane printr-un sistem care să um, recupereze uh, uh produsele acestea înainte că ele să ajungă în mări și oceane. Um, de exemplu, ele pot fi folosite, um, sticlele de plastic pot fi folosite pentru a uh, produce îmbrăcăminte în al treilea rând, trebuie să um, folosim alte tipuri de materiale în loc de plastic, inclusiv uh, materiale um, care pot fi consumate. E nevoie de pași suplimentari pentru a complementa eforturile tuturor oamenilor care participă activ în eforturile de a curăța lumea noastră. Da, vom, va veni momentul când vrem, vom vrea să purtăm cu toții o cămașă de, de nylon, da, cum era în anii 60. Doamna Vieric, un minut. Beste voorzitter, geachte collega's. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Iris pentru că a obținut un rezultat foarte bun ca și negociatoare pentru cei de la ALDE, la Comisia ALDE. Cunosc bine dosarul, mă interesează foarte mult. Am avut diverse opinii în legătură cu cum să uh, luptăm cu acest uh, flagel al uh, plasticului. Am tot discutat uh, despre asta. Până la urmă, problema nu este plasticul în sine, ci modul în care îl producem, îl folosim și așa mai departe. Trebuie să reciclăm, trebuie să reutilizăm, să refolosim produsele din plastic, dar trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că nici nu aruncăm acest plastic în natură. E nevoie de cercetare, inovare, materiale alternative mai ecologice. Aceasta este viziunea mea asupra viitorului și cred că este destul de clar că cetățenii europeni ne cer acțiuni urgente și asta este o parte din soluție și sprijin această directivă și doresc să scăpăm de acest plastic. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este timpul să punem capăt invaziei plasticului uh, de unică folosință. Nu mai avem luxul de a aștepta. Uh, nu trece o săptămână fără să fie descoperiți delfini sau balene morți cu, cu stomacul plin de plastic, de kilograme de plastic. Nici o săptămână fără studii alarmante privind microplasticul în suspensie, particule în suspensie în ocean, dar uneori chiar și în uh, aer. Nu vrem plastic care se fragmentează și nici ambalaje alimentare în polistiren. Acest raport, Frederic, l-ai uh, susținut comune de maestru numele Parlamentului. Statele membre nu mai au acum dreptul moral de a tergiversa, trebuie să aplice măsurile adoptate cât mai repede, fără să înced- întârzie, fără să cedeze cântecului de sirena a industriei, întotdeauna dornice să joace șantajul locurilor de muncă. Industria are interesul de a se extrage din această cultură, de a evolua, de a schimba modelul și de a crea noi piețe, are responsabilitatea de a uh, Uh, schimba aceste lucruri pentru că altfel profitul cu orice preț s a terminat. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tinerii sunt uh, primii care ne cer să interzicem uh, utilizarea produselor din plastic, să ne gândim la toți tinerii care uh, iau măsuri uh, pentru curățarea oceanelor, au uh, diverse um, sunt o felul de mișcări în întreaga lume ale tinerilor pentru a curăța lumea și acest lucru ne umple de mândrie, dar în același timp și de rușine, pentru că ei curăță mizeria pe care am făcut-o noi, mizeria care spolează orașele și uh, oceanele și distruge în mod ireparabil biodiversitatea. E un pas bun această directivă, dar nu e deloc suficient, pentru că vedem uh, uh în uh, întreaga lume deșeuri de la toate firmele mari, uh, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, uh, Procter Gamble, toți uh, mari producători. Ce când își vor asuma responsabilitatea aceste companii? Uh, pentru că nu poți să uh, lași uh, la eforturile oamenilor acest lucru. Mă preocupă, mă, preocupă. mă preocupă faptul că Uniunea Europeană hărțuiește inovația britanică în domeniul plasticului. Parlamentul n-a fost încă informat că dacă acceptăm referința la plasticul biodegradabil din articolul 5 încălcăm propriile reguli ale Uniunii Europene privind interdicția substanțelor. Voi uitați-vă în legislația UICI, uh, articolul 73. O cunoașteți, e propria noastră legislație. Conform articolul 69, uh, cererea Comisiei a fost făcută de a studia uh, acești plastici pentru că Comisia considera că ei creează microplastici. Institutul nu a dat încă un răspuns, dar uh, a spus că nu sunt convinși totuși că se creează microplastice. Dacă și numai dacă s-ar putea recomanda o restricție, aceasta ar trebui să fie examinată de două comisii conform articolului 70-71 RICI și să fie pusă în consultare publică înainte să se implementeze orice restricție. Nimic nu s-a făcut din toate acestea, vă încălcați propriile reguli, deci referința privind uh, plasticul uh, biodegradabil uh, trebuie scoasă din articolul 5 înainte de publicare în jurnal oficial. Domnule Agnew, acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Auken? Okay. Pe scurt, negați că această substanță uh, face ca plasticul să uh, se uh, strice, să se rupă. Insistați că el se transformă în substanțe naturale după 100 de ani. De fapt, Oxon este cea mai rea dintre toate aceste substanțe și știu că Symphony care produce acest plastic, acceptați acest lucru, este foarte aproape de uh, pentru că avem această bătălie, deci puteți să negați că acest, această substanță face ca plasticul să se rupă în bucățele foarte, foarte mici. Spuneți că nu, așa stau lucrurile. Absolut neg acest lucru pentru că confundați oxodegradabil cu oxobiodegradabil și sistemul pe care îl folosim Eh, de fapt distruge plasticul. Deci nu mai e plastic până în momentul în care uh, procesul s-a terminat. Am aprobat eu asta în uh, propria mea casă, am, în propria mea țară am aprobat acest lucru uh, și am testat acest lucru și nu mai rămânea nimic după 5 ani. În regulă, bine că am stabilit și am rezolvat această problemă, foarte bine, mulțumim. Doamna de la ei, doamna de la ei. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, poluarea oceanelor de, cu plastic este o mare problemă. Trebuie să fim ambițioși. Și cred că acordul la care s-a ajuns este unul bun. El ține cont de posibilitățile de înlocuire a plasticului uh, cu alternative. Deci este un mare progres. Vreau să mulțumesc de altfel doamnei Ris, doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru tot ce au făcut. Nu intru în detalii în legătură cu propunerile conținute în acest text. Eu îi susțin orientarea generală și mă bucur mai cu seamă de faptul că s-a introdus, uh, s-a interzis practic plasticul oxodegradabil pentru că el poluează foarte mult. Mările, dar și uh, restul planetei și sper că în anii viitori vom avea o normă care, sau un standard care să arate care este gradul de biodegradabilitate a materialelor pentru plastic. Mă bucur de asemenea că în momentul în care am vizitat diversele întreprinderi din acest domeniu al maselor plastice, am văzut că reutilizarea plasticului este deja uh, folosită, promovată, se investește foarte mult, se găsesc soluții inovante pentru bioplastic și pentru alte materii prime reciclabile. Cu toate acestea e loc și de mai bine. Trebuie să facem mai multe. Este ceea ce spune acest text și datoria noastră este ca, bineînțeles, să și dotăm cu mijloacele necesare aceste ambiții. Un minut. Grație, Mulțumesc foarte mult. Tinerii care în ultimele săptămâni au coborât în stradă în toate capitalele lumii ne-au cerut să facem ceva rapid, urgent pentru o dezvoltare uh, durabilă. Europa acționează și este încă o măsură în favoarea mediului și împotriva poluării, mai ales a poluării mărilor, nu numai oceanele, ci și Marea Mediterană, unde avem uh, insule întregi de uh, deșeuri. Cu această directivă Ă, nu mai permite plasticul de unică folosință, farfurile de plastic și așa mai departe, care sunt așa de poluante promovăm materiale alternative, reciclabile și așa mai departe. În același timp, stimulăm folosirea plasticului reciclat pentru alte produse, ă, fixând și conținutul minim de plastic, de exemplu pentru sticlele de plastic. Deci facem de asemenea un pas înainte către tranziția către economie circulară, Uh, pentru că în Europa am înțeles prin prinii cât de important uh, este această economie circulară pentru bunăstarea cetățenilor, pentru protecția mediului, dar și pentru competitivitate pe plan internațional. Va fi un proces lung pentru că trebuie să ne schimbăm modul, să ne schimbăm modul de gândire al producției economice, dar cred că este singura cale posibilă. Mulțumesc. Un minut și 30 de secunde. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señor comisario. Quiero Mulțumesc, domnule președinte, domnilor uh, comisare. Vreau să o felicit pe doamna raportor, pe doamna Ris și pe uh, raportorul din umbră, Calhans Florence, pentru munca depusă la acest dosar, care este în centrul uh, pachetului economiei circulare 2018, împreună cu alte dosare, precum uh, instalațiile portoare pentru primirea deșeurilor de pe nave. Societatea europeană este foarte conștientă de problema deșeurilor din plastic. Sunt oameni care cer o interdicție totală a produselor din plastic, dar eu cred că trebuie să fim pragmatici și să înțelegem că există domenii unde nu există alternativă. De aceea, grupul nostru politic dorește să uh, promoveze investițiile astfel încât uh, industria să fie mai inovatoare și să vină cu uh, alternative viabile, astfel încât să putem să înlocuim produsele din plastic cu mai multe, uh, cu produse durabile în mai multe situații. Uh, E nevoie să ne reducem uh, amprenta de carbon asupra mediului. Datorăm acest lucru de generațiilor viitoare și uh, sigur că um, economia circulară este și o ocazie de a crea locuri de muncă, locuri de muncă cu valoare adăugată, ceea ce va uh, ajuta la reindustrializarea Uniunii Europene. Este responsabilitatea tuturor cetățenilor europeni care vor vota pe 26 mai să susțină acele partide politice care fac eforturi pentru o tranziție tranziție ordonată către o lume mai durabilă din punct de vedere economic și de mediu și social. Mulțumesc! Are Vodalon un minut. Merci, president. Mulțumesc, domnule președinte. Nu trebuie să mai teoretizăm în legătură cu problemele legate de plastic. E suficient să ne uităm la imaginea unei balene moarte sufocată de saci de plastic, 85 înghițise vedeți că și Marea Mediterană a devenit o pubelă cu o concentrare de 250 de miliarde de microplastice, cea mai mare concentrație din lume. Deci mă bucur că tot acest plastic cu utilizare unică va fi interzis începând cu 2021 pentru că reprezintă 70% uh, din poluarea marină. Rezidurile plastice amenință biodiversitatea și se insinuează peste tot și în peștele pe care îl mâncăm. Această legislație este, după părerea mea, prima etapă a unui nou model de producție cel al economiei circulare, uh, să consumăm mai bine și să reciclăm mai bine toate produsele acestea din plastic cu respectul mediului. În încheiere vreau să insist asupra industriei plasticului care trebuie să plătească și să financeze un mare plan Marshall pentru oceane. E pur și simplu aplicarea principiului poluatorul plătește. Industria a considerat pentru prea multă, uh, mult timp că uh, pământul nostru este groapa lor de gunoi. Dragi colegi, nu mai e o problemă de supraviețuire a generațiilor viitoare, ci a supraviețuirii noastre. Acum polu- poluarea devine reversibilă. Köszönjük szépen, képviselő asszony. Következő felszólalunk Christopher Feiner. Kellemes délután kívánok mindannyiuknak. Christopher Fjellner este următorul nostru vorbitor. Minska mengden plast, särskilt i våra hav, är väldigt, väldigt... Mulțumesc foarte mult! E foarte important să se reducă plasticul în mări, 80% din deșeurile adunate de primări și oceane sunt uh, din plastic. Bineînțeles că această directivă nu va reuși să uh, elimine cu totul aceste insule din munți din plastic, pentru că știm că Uniunea Europeană nu e răspunzătoare uh, decât uh, pentru foarte puțină puține dintre aceste adevărate continente de plastic, iar cinci țări asiatice stau la originea uh, a 50% din deșeurile de plastic uh, din toată lumea, uh, din mări și oceane. Directiva nu va reuși să uh, oprească acest fenomen, dar totuși vom putea să dăm un exemplu. Este important să arătăm uh,